ordine de zi îl cunoașteți, a fost uh, discutat pe larg și vă propun deci să mergem mai departe cu, cu pregătirile în acest cadru. Sunteți de acord? Bun. Trec atunci uh, la miezul problemei, să spunem, uh, al discuțiilor noastre de astăzi. Este vorba de un subiect pe care îl cunoașteți, dat fiind că ați primit atât rapoarte bine documentate, cât și mărturii în acest sens și uh, subiectul uh, face parte, uh, uh, este subiectul unui raport parlamentar. Bună ziua, doamna Omen Reuter, cu privire la libertatea de expresie, a uh, arestării preventive în cadrul luptei împotriva terorismului. Uh, subiect uh, care face obiectul unor îngrijorări uh, în rândurile dumneavoastră, știu fiindcă mi-ați subliniat acest lucru în nenumărate rânduri, dar și uh, îngrijorările societății opiniei publice în Turcia, societății civile în, în Turcia, care dorește să sensibilizeze opinia publică turcă în ceea ce privește atacurile asupra libertăților fundamentale, mai ales în cadrul combaterii terorismului. Vă reamintesc faptul că reuniunea noastră este transmisă în direct și uh, foarte uh, mult, foarte uh, Uh, multe persoane în Turcia ne vor urmări, sper eu, în cele mai bune condiții. Am unele semne de întrebare când vine vorba de tehnică, dar sper ca lucrurile să meargă strună și am multe persoane în Turcia să ne urmărească discuțiile și să asculte pe oaspeții noștri. Cine sunt oaspeții noștri astăzi? Ne bucurăm foarte mult să îi urăm bun venit domnului Achimatani, avocat și vicepreședinte al Asociației Turce a Dreptului Penal. Domnia sa este avocatul la două persoane pe care dumneavoastră le cunoașteți foarte bine la Parlamentul European, Ahmed Shik și Nedim Șener, pe care i-a vizitat declarat, uh, delegația ad hoc înființată de Parlamentul European pe marginea acestui subiect, uh, prezidată de domnul Karim, care ni se va alătura în curând. Deci, uh, domnia sa este avocatul acestor doi jurnaliști și nu numai, bineînțeles, și ne va uh, face o prezentare foarte amănunțită a obstacolelor, lacunelor care se manifestă în sistemul penal în ceea ce privește libertatea de expresie. Domnul Ahmed Insel este oaspetele nostru pe care îl cunoașteți foarte bine, fiindcă nu este prima dată uh, în Parlamentul European, scriitor, profesor, membru al Academiei, profesor universitar și o personalitate de, de vază a societății civile în Turcia. Domnia sa desfășoară această campanie de sensibilizare a opiniei publice cu privire la aceste subiecte foarte importante. Doamna Eva, Emma Sinclair Weber, reprezentanta Human Rights Watch în Turcia, este și ea alături de noi. Domnia s-a întocmit un raport uh, pe care îl aveți în dosarul de ședință, după care uh, vom discuta despre aceste subiecte cu și în prezența domnului ambasador, pe care îl salut, domnul Selim Miener, care îi mulțumesc pentru prezență, și uh, care este noul reprezentant al Turciei pe lângă Uniunea Europeană și este pentru prima dată alături de noi. Funcționează internetul? Bun, funcționează foarte bine. Vă propun, deci, să începem luările de cuvânt cu domnul Ahmed Insel. Mulțumesc, doamna președinte doamnelor și domnilor deputați, o să încerc să vă prezint uh, pe scurt motivele pentru care am acceptat invitația dumneavoastră și pentru care am început acum câteva luni o campanie de sensibilizare a opiniei publice din Turcia, dar și din Europa, bineînțeles, privire la detențiile abuzive și uh, în ceea ce privește acuzațiile de terorism și de uh, colaborare cu agențiile teroriste. Pe drumul către democrație uh, sunt presărate foarte multe probleme în Turcia. Printre acestea se numără deci printre aceste probleme care au legătură cu democrația se numără probleme specifice care vizează justiția și acestea au cea mai mare importanță, mai ales la ora actuală, aceste probleme și actele care pun sub semnul întrebării libertățile fundamentale în domeniul penal uh, sunt foarte importante. Aici este vorba de trei legi, codul penal, legea pentru combaterea terorismului și codul de procedură penală, cărora li s-au adus mai multe modificări, amendamente de când a început Turcia să negocieze mai întâi eh, candidatura la Uniunea Europene și mai apoi procesul de pregătire a armonizării de armonizarea acquis comunitar s-au făcut deci mai s-au adus mai multe modificări a acestor eh, legi. Cu toate acestea, astăzi ne confruntăm cu eh, cu o situație aparte din 2007-2008 se pare că am făcut pași înapoi, mai ales în ceea ce privește arestul preventiv, dar și în ceea ce privește detenția din motive de acte teroriste sau comiterea de infracțiuni în grup. Aceste probleme sunt menționate în diverse documente. Raportul publicat recent, la începutul lunii ianuarie, de comisarul pentru drepturile omului, domnul Thomas Hammenberg, în ceea ce privește organizarea justiției și protecția drepturilor omului în justiție. Acest raport arată foarte clar și foarte minuțios care sunt problemele pe care vi le, vi le vom prezenta și noi pe scurt. Iată de ce acest raport uh, îl aveți uh, în dosar, uh, anexat prezentării noastre și vă rugăm din suflet să-l citiți, fiindcă arată foarte clar fi calea de urmat în Turcia pentru a consolida și ocroti drepturile și libertățile fundamentale. În afară de legi, mai există, bineînțeles, și o problemă de mentalitate, de comportament, de capacitatea de interpretare a judecătorilor, care pune probleme. Unele legi sunt destul de vagi și uh, pot, ar putea fi interpretate cum trebuie în ceea ce privește drepturile omului, dar în Turcia, <clears throat> pentru toată procedura, toată procedura penală este încărcată de conotații politice, iar judecătorii sunt mai degrabă uh, de partea statului și împotriva societății, sunt mai degrabă apărători ai statului împotriva societății și interpretează aceste legi mai degrabă împotriva acuzatului, nerespectându-se principiul apărării, le interpretează însă ținând cont, în primul rând, de apărarea securității statului. De altfel, procedura penală în Turcia și mai ales procedura penală din cadrul uh, legislației de combatere a terorismului, această procedură penală nu permite ca în cadrul uh, cercetării să să existe, să fie puse pe picior de egalitate acuza, acuzarea și apărarea. Acuz, pro, procuratura acuză și apărarea are obligația de a se apăra. Iar procuratura nu ține cont de dovezile, de probele care sunt uh, în sprijinul și în slujba apărării. Procesele sunt foarte îndelungate, fiindcă apărarea nu reușește să își facă treaba decât uh, în timpul procesului și nu în timpul cercetării uh, penale inițiale. Ministerul uh, cunoaște aceste probleme și mai ales problemele legate de durata prea mare, prea lungă a proceselor și a încercat în nenumărate rânduri să Uh, corecteze situația, dar atâta timp cât uh, nu există uh, posibilitatea ca înainte de trimiterea în judecată să ca procuratura și apărarea să fie pe picior de egalitate înaintea unui judecător de instrucție, este deci imposibil să se reducă termenele procesului judiciar. În al doilea rând, detenția, o altă problemă. Uh, în Turcia, arestul preventiv, motivul pentru care uh, ne-am mobilizat, deci cum spuneam, arestul preventiv a devenit chiar, chiar uh, o pedeapsă automată în uh, marea parte a spețelor care sunt judecate în conformitate cu legea de, pentru combaterea terorismului și, bineînțeles, în cadrul Uh, procedurilor tribunalelor penale cu competențe speciale. Modificările aduse legii pentru combaterea terorismului în anul 2006 au grăbit uh, au, au, au multiplicat capetele de acuzare de terorism, apartenența la grupuri teroriste, uh, sau uh, chiar dacă nu aparțineai la a, um, unui grup terorist, de furnizare de informații grupurilor teroriste. Deci, profesori, universitari, academicieni, aleși locali, diverse personalități uh, de stânga, de extremă stânga sau câteodată membrii ai opoziției care sunt considerați Uh, lipsiți de legitimitate de către partidul de guvernământ uh, sau de către forțele de, de siguranță, aceste persoane sunt acuzate că întreprind acțiuni criminale în grup organizat și chiar în, grupuri, în cadrul unor grupuri teroriste. Ceea ce face ca în Turcia arestul preventiv uh, este în număr foarte mare, iar persoanele în arest preventiv acești deținuți luni de zile, chiar mai mult, chiar mm, peste un an de zile, nu cunosc capetele de acuzare, nu cunosc motivul pentru care li s-a intentat proces și pentru care sunt în arest prevectiv, fiindcă legea permite procuraturii să instaureze o procedură specială de interdicție a accesului la dosar, o interdicție care se aplică acuzatului și apărării. Uh, Bineînțeles, dacă acest lucru s-ar întâmpla în cazuri restrânse, ar fi și atunci grav, dar putem spune, dar nu putem spune că se întâmplă așa ceva, fiindcă cifrele ne arată că această practică se răspândește în ultimii ani în mod îngrijorător. La ora actuală, la sfârșitul 2010, în Turcia, în conformitate cu cifrele furnizate de Ministerul Justiției, 8180 de persoane sunt uh, încarcerate, arest preventiv sau condamnate în conformitate cu capete de acuzare legate de acțiuni de terorism. Această cifră a fost de 3835 în 2006 și de 3705 în 2004. Iată, acest, acest număr s-a triplat în ultimii 5 ani și și la nivelul statisticilor am revenit în situația deplorabilă care caracteriza Turcia, e vorba de anii 90, în 1999, în Turcia, aveam peste 10.000-10.300 de persoane în închisoare aceste eh, cifre au, au um, scăzut foarte mult după amnistia din 2000 și iată acum la 10 ani după aceea ne-am întors la această situație, motiv pentru care ne-am mobilizat pentru ca societatea turcă să nu mai treacă încă o dată prin aceleași represiuni, prin aceleași încălcări ale drepturilor omului și pentru ca societatea turcă să să redobândească drepturile fundamentale pentru a, pentru a deveni o societate în care drepturile fundamentale să fie respectate. Mai apoi s-au identificat, urmărind uh, rapoartele baroului din Turcia, al domnului Thomas Hamenberg uh, și al doamnei Emma Sancler, care este aici alături de noi, urmărind recomandările Comisiei Europene din raportul privind starea de progres a Turciei, am identificat unele articole din legislație care reprezintă originea acestei probleme de detenție abuzivă și care duc la o lărgire a noțiunii de uh, act criminal în uh, grup organizat sau uh, furnizare de informații teroriste. Este vorba, bineînțeles, mai întâi de codul penal. În codul penal <clears throat> avem două articole, 220 uh, și 304, 314. În nota din dosar, pe pagina a doua, aveți trei alineate Uh, scris în bold uh, identificarea și numele, numele și numărul acestor articole. Deci 220, 200, 285 și articolul 26. Aceste articole se referă mai ales la crima organizată. Definiția este foarte largă Aici este vorba și de stabilirea de contacte cu aceste organizații fără să faci parte din ea și acesta este definit ca terorism, ceea ce limitează libertatea de expresie, de asociere, de uh, adunare, iar adesea, chiar dacă nu există o legătură directă cu o acțiune violentă, aceste uh, aceste acte sunt urmărite în justiție ca fiind acte criminale. Legea de combatere a terorismului în uh, articolul său 6 uh, și 10 limit, uh, și 7, mă scuzați, limitează dreptul de exprimare, articole dreptul la apărare. Iar codul penal în articolul 100 dă prea multă competență judecătorului în ceea ce privește uh, Uh, arestul preventiv uh, și uh, prelungirea acestuia în articolul 100 și în articolul 250 și 252, legea autorizează crearea, instaurarea unor proceduri speciale în cadrul tribunalelor, instanțelor penale cu competențe, speciale, iar acestea au înlocuit curțile, tribunalele de siguranță de stat care au fost desfințate la mijlocul anilor 2000, uh, uh, în urma acțiunilor importante ale societății civile turce și în urma eforturilor întreprinse și de Uniunea Europeană. Vă reamintesc acest lucru. Conchid, spunându-vă că este adevărat faptul că Ministerul de Justiție cunoaște aceste probleme pe care le-am ridicat aici. Ieri, după masă, guvernul a prezentat Parlamentului un uh, proiect de reformă a legislației, a unor articole din uh, lege care au ca scop foarte, care au un scop foarte clar și anume îmbunătățirea eficienței justiției, este vorba despre accelerarea procedurilor judiciare, iar, în al doilea rând, au ca scop uh, um, cum se reportarea sentinței pentru uh, infracțiunile comise de uh, membrii ai presei. Aceste modificări sunt foarte importante din uh, trei motive pentru noi. Este vorba de trei modificări. Mai sunt și alte aspecte importante. Uh, este vorba de faptul că nu mai poți fi trimis în închisoare uh, fiindcă ai semnat un Uh, cec uh, fără acoperire și așa mai departe, și asta este important, dar există, s-au, s-au adus trei modificări importante. În primul rând, <clears throat> este vorba de, de posibilitatea de a reduce cu două treimi pedepsele pentru, um, pentru ajutorul dat în comiterea unor acte teroriste. Este vorba despre presupusul ajutor, deci aceste pedepse Uh, sunt redus, se pot, pot fi reduse cu două treimi, iar uh, acest lucru va uh, afecta câteva persoane care, fiindcă aș, au scris, se presupune, cărți la comanda unor grupuri teroriste, deci avem doi scriitori care ar putea fi puși în libertate fără să fie achitați. Uh, ar putea însă fi puși în libertate, fiindcă ar, s-ar aplica această reducere a pedepsei cu două treimi față de ce prevede legea. Deci este doar, o, doar vorba de o reducere a pedepsei <clears throat> pentru anumite uh, infracțiuni indirecte. Al doilea caz uh, îl reprezintă obligativitatea de a face mai explicit pentru judecători eh, face mai explicite motivele pentru eh, arest preventiv sau pentru prelungirea acestuia, deci trebuie să fie mai explicite pe fond cu, uh, în, cu în trei feluri. La ora actuală, legislația, bineînțeles, judecător, judecătorul este cel care își motivează deciziile, dar această, această obligativitate este destul de vagă iar prin această reformă îi se cere uh, judecătorului să uh, dea trei motive clare pentru uh, detenție, pentru arestul preventiv. Și în al treilea rând se prevede abrogarea posibilității de a de a, de a suspenda de către procuror publica, o, o publicare a unui ziar uh, înainte ca verdictul să fie dat în tribunal, ceea ce este foarte important pentru libertatea de expresie. În fine, vreau să vă spun că această reformă își găsește o bârșa într-o bună intenție, din păcate, ea este oarecum lăsată în aer, uh, și ne dă impresia că nu se face decât jumătate de pas înainte și chiar mai puțin pe drumul către îmbunătățirea drepturilor și libertăților fundamentale în Turcia. Mai exact, în ceea ce privește arestul preventiv și acuzațiile de terorism, legea nu permite schimbarea definițiilor date acestor uh, infracțiuni și crime care sunt prea largi și ci face câțiva pași uh, care par doar de formă, doar intenții bune și care până la urmă nu vor uh, rezolva toate problemele. Turcia este membra a Consiliului Europei, deci solicităm ca angajamentele Turciei ca semnatar a Convenției Europene a Drepturilor Omului să fie întru totul respectate, iar această reformă nu face decât să răspundă parțial, foarte limitat, observațiilor exprimate de Comisarul European privind drepturile omului în ceea ce privește organizarea justiției în Turcia. Noi solicităm ca vă solicităm dumneavoastră, prietenilor noștri europeni, să uh, participați și dumneavoastră la aceste eforturi de îmbunătățire a situației drepturilor omului în Turcia. Societatea civilă turcă este deja mobilizată, este societatea turcă uh, este îngrijorată întotdeauna de abuzurile care ar putea fi comise în justiție în ceea ce privește arestul preventiv în termen general și nu, am, nu ne-am dori ca Turcia să se întoarcă în uh, perioada anilor de plumb, uh, e vorba de anii 90, așa cum se numeau și anii de plumb în uh, Italia odinioară. Mulțumesc foarte mult, cred că aceste probleme și aceste întrebări sunt foarte clare, ceea ce ne va permite să avem o dezbatere bine informată și bine țintită. Dau cuvântul domnului Achina Tale. Am spus deja despre dumneavoastră că sunteți o personalitate foarte importantă a asociației pe marginea codul, codului penal. Sunteți avocat dumneavoastră și avocatul acestor doi jurnaliști pe care i-a vizitat delegația ad hoc în luna noiembrie. A vous donc la parole, monsieur Akim Atalé. Je vous en prie. Aveți cuvântul, domnule Achim Atali. Önce bir düzeltme. E... Mulțumesc, domnule președinte. Eu nu sunt uh, avocatul lui Deșemișenaj, dar al lui Ahmed Shik. Este o corectură scurtă și am uh, mulți clienți din rândul jurnaliștilor. Din păcate și un coleg uh, al dumneavoastră, un uh, deputat care este și jurnalist, și mulți alții, mulți colegi uh, sunt uh, vizați de aceste probleme, iar eu sunt avocatul acestora. Astăzi avem uh, o audiere foarte importantă și pentru a putea face totul așa cum trebuie, nu doresc să vă vorbesc despre proceduri cu caracter general, ci pur și simplu să vă ofer o mărturie referitoare la niște lucruri pe care le-am trăit personal în calitate de avocat al acestor persoane acuzate. Doresc să vă prezint astăzi două exemple. Ambele exemple se referă la jurnaliști. Primul dintre ele, un deputat care anul trecut a fost ales de principalul partid uh, al opoziției, CHP, și cel de-al doilea exemplu se referă tot la Micic, care se află în continuare în uh, arest preventiv din cauza unei cărți pe care a redactat-o. Amândoi jurnaliștii, eu am fost avocatul acestora de la bun început, deci din prima clipă de când ei au fost acuzați și și după ce au ieșit din arestul preventiv. Am fost martor uh, permanent al întregii proceduri. În calitate de avocat, am putut uh, să pregătesc și să desfășor apărarea acestor persoane. Însă, din păcate, nu în mod corespunzător. Pentru că amândoi jurnaliștii ei uh, nu au fost uh, judecați într-un sistem judiciar bun, corespunzător, ci mai degrabă s-a aplicat un sistem extrajudiciar. Cel puțin asta a trebuit să constat. Apărarea nu a putut să fie desfășurată în mod corespunzător, iar rolul avocaților a fost uh, unul cât se poate de pasiv, pur și simplu de martor. Și totul a durat și foarte mult. Abia după mai multe luni de zile de la începutul procesului, am uh, avut posibilitatea limitată de a ne implica în apărare și a de a începe desfășurarea acesteia. Aș dori să vă explic cum, cum funcționează această procedură. Asemenea persoane sunt uh, ridicate la ore foarte de dimineață de la domiciliul lor și uh, luate în arest preventiv. În același timp se desfășoară și o percheziție. Jurnaliștii au uh, notițe acasă, își notează pe pagini, au documente, au cărți, au tot felul de ciorne și toate aceste documente sunt confiscate și ele. Dacă în calitate de avocat întrebați de ce persoana respectivă este luată în arest preventiv, vi se răspunde că se poate de succint în 3-4 cuvinte, ori că este vorba despre uh, calitate de membru într-o organizație teroristă, ori nu se dă niciun fel de răspuns. Mai târziu, după, dacă solicitați probe și dovezi, există iarăși un răspuns cât se poate de abstract. Se spune odată în plus, că a existat o decizie de limitare a acestui dosar, de aceea nu se pot vedea dovezile și nici copii nu pot fi făcute la documentele de la dosar. De foarte multe ori, aceste persoane uh, stau patru zile uh, în arest preventiv la poliție. Ce se face în aceste patru zile la poliție? În decursul acestor zile, calculatoarele, documentele, hârtiile acestor persoane care fost confiscate sunt percheziționate de către poliție, iar dovezile și probele care sunt colectate de aici uh, sunt folosite pentru a li se adresa întrebări uh, acestor persoane. Deci nu există dovezi preexistente și nici motive prealabile înainte de arestul preventiv pentru a reține persoanele respective. Poliția, de la bun început, este convinsă că în documentele respective va găsi niște probe care să incrimineze persoana respectivă astfel încât să poată fi arestată. Procuratura va chestiona, va interoga aceste persoane și apoi uh, va interveni rutina. Sigur, există anumite excepții, excepții foarte rare, dar de cele mai multe ori aceste persoane în uh, baza rutinei sunt aduse în fața instanței și se pune mereu o singură întrebare. Persoana respectivă este incriminată, este acuzată că ar fi membră într-o organizație teroristă și este rugată să se apere. singura posibilitate de care beneficiază și la care trebuie să se limiteze este să spună următorul lucru. Vă rugăm, putem să vedem și noi probele de la dosar. Pe ce vă bazați? Care sunt dovezile de la care porniți în acuzația dumneavoastră pentru a ne putea apăra? Dar se primește mereu același răspuns. Acest dosar este cu acces limitat, există o decizie de acces limitat la acest dosar, de aceea nu pot fi făcute publice uh, documente din el și nici la acestea nu pot fi făcute. Așa se derulează procedura și asta de fiecare dată. Până când procesul se deschide în instanță, există mereu aceleași răspunsuri standard, răspunsuri care sunt repetate cu obstinație și toate obiecțiile sunt respinse, de fiecare dată în același mod. Acum trec la al doilea exemplu, domnul Mustafa, care este în continuare în arest preventiv, deja de trei ani se găsește în arest preventiv, acum începe deja al patrulea an în care se află în arest preventiv și cred că este o situație unică în toată lumea. Procedurile judiciare încep uh, de cele mai multe ori foarte devreme, de dimineață, și durează până seara, târziu. Și au loc au avut loc deja 150 de asemenea de sesiuni, fiecare de câte 8 ore, cel puțin. Și cât de departe s-a ajuns în aceste 150 de întrevederi, jumătate dintre acuzați sunt interogați în continuare. Deci, interogatoriile celor acuzați nu au fost încă încheiate. După cum puteți vedea, totul se desfășoară într-un ritm de melc. Iar argumentele sunt de obicei următoarele. De cele mai multe ori, judecătorul spune că probele nu sunt încă suficiente, că nu au fost colectate toate dovezile și doresc să subliniez acest lucru încă o dată. Celălalt jurnalist, Ahmed Ciuc, a fost arestat la începutul lunii martie, aceeași procedură a fost aplicată și în cazul său în primele 24 de ore de arest preventiv a, nu a putut să își vadă avocatul. S-a găsit patru zile în arest preventiv la poliție, apoi a fost uh, interogată către procuratură și apoi a fost dus în fața judecătorului nu, sigur, a întrebat uh, de probe, de dovezi, nu a primit niciun răspuns, nu a avut acces la aceste dovezi, iar după arestarea sa, opinia publică a fost uh, foarte pornită împotriva acestei proceduri, care este una uh, care nu este atât de frecventă în Turcia, iar procurorul s-a simțit obligat să dea o declarație scrisă presei uh, iar în această declarație, în acest comunicat scris oferit presei, se explică următorul lucru. Persoana nu este acuzată pentru că a redactat cartea respectivă, ci există alte documente secrete, dovezi secrete, confidențiale pe care încă nu le putem face publice. Acesta este motivul ce stă la baza arestării sale, spune procurorul. Opinia publică încearcă să influențeze procuratura susținând că ar fi o acțiune care nu este legală. Și acest lucru ar reprezenta un ajutor pentru organizațiile teroriste. De aceea, opinia publică ar trebui să știe, spune procurorul, că procuratura este foarte îngrijorată de această cale pe care a luat-o procesul și întreaga acțiune. După cum puteți vedea, procurorul, în cazul lui Ahmed Chuk, sau în uh, celălalt caz, cât se poate de deschis și în mod public îi amenință pe jurnaliști, pe cei care sunt critici vis-a-vis -vis de această procedură. Lucrurile nu au rămas aici, ci uh, s-a mers și mai departe. Procurorul a spus că cartea respectivă trebuie să fie confiscată. Judecătorul a dat următoarea sentință. A început să colecteze diversele exemplare din cartea respectivă. Procurorul deținea un exemplar al acestei cărți, iar procuratura avea, a oferit un exemplar și avocaților lui Ahmed Cik și judecătorul a hotărât ca și acest exemplar care se găsește la avocați să fie confiscat. Așa încât probele, deci toate dovezile care stăteau la baza acestui proiect de carte trebuia să fie confiscate. Iar dacă acestea nu erau predate, atunci chiar și avocații puteau să fie acuzați pentru susținerea unei organizații teroriste. Această decizie a judecătorului a fost dată. Apoi, mulți avocați implicați în proces uh, au predat exemplarele din carte pe care le mai dețineau, tocmai pentru că s-a luat această măsură de confiscare a acestora. Deci mulți au uh, predat procuraturii exemplarul pe care îl dețineau. Eu cred că aici este vorba despre o, faptă penală, profesională, iar uh, avocații nu ar fi trebuit să predea exemplarele respective. Eu, în ziua respectivă, am uh, făcut o cerere în cadrul uh, baroului avocaților din Turcia și am atras atenția asupra acestor situații, asupra cazurilor profesionale, iar baroul nostru, Camera Avocaților, a dat o declarație publică a atras atenția opiniei publice și uh, opiniei publice internaționale despre această situație și, dintr-o dată, decizia a fost suspendată. Procedura în instanță a continuat, iar la începutul lunii august procedura a fost uh, continuată în instanță, apoi a urmat nou un episod ciudat, pentru că a trebuit să constatăm dintr-o dată că în acest dosar, între dovezile și probele existente la dosar, se găseau și uh, înregistrările dintre uh, convorbirile telefonice dintre uh, acuzat și avocatul său. Deci, imaginați-vă, o persoană acuzată comunică, telefonează avocatului său și acest lucru ar trebui să rămână cât se poate de secret. Pentru că este un principiu valabil la nivel universal. Iar acest principiu este ancorat și în legislația noastră națională. Cu toate acestea, aceste convorbiri au fost folosite ca probă în dosar. Eu am fost de părere că trebuie distruse aceste probe și ele trebuie distruse imediat și am solicitat acest lucru de mai multe ori. Pentru că, pe de o parte, dreptul la apărare este uh, constrâns, este limitat și reprezintă și o amenințare la libertatea profesională a avocaților. Dar și această solicitare a mea a fost respinsă acum patru zile. Așadar, procedurile, procesele împotriva celor doi sunt continuate. Acestea sunt condițiile cadru în care pregătesc și desfășor apărarea și Este important să vedem uh, în ce măsură este influențată libertatea de expresie în Turcia. Și iată, activitățile teroriste, putem să constatăm în Turcia că uh, judecătorii nu fac nicio diferență între cele reale și cele care nu sunt reale. Și mulți, uh, multe instanțe nu sunt niște foruri judiciare, ci reprezintă o unitate de siguranță care uh, chipurile ar purta o luptă împotriva terorismului. Este un lucru îngrijorător. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim foarte mult, domnule Atale. Aceste experiențe concrete din uh, activitatea dumneavoastră sunt foarte clare. Înainte de a-i da cuvântul domnului ambasador, care probabil va dori să ne vorbească despre mizele reformei judiciare, pe care le-a aflat chiar astăzi, iată ce întâmplare fericită. Și ne veți explica fără îndoială în ce fel asta permite modificarea anumitor situații și anumitor obstacole în calea libertăților care au fost prezentate aici. Dar înainte de asta, doamna Emma Sinclair Webb, lucrați la Human Rights Watch, aveți un raport, deja a fost introdus în acest dosar, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult pentru invitația de a fi astăzi prezent aici. Vreau să preiau intervenția de unde s-au oprit colegii mei și să vă spun în câteva cuvinte ce s-a întâmplat în ultimii ani și cum o serie de cazuri în acest domeniu a luptei împotriva terorismului au crescut și numărul persoanelor s-a triplat în ultimii 4-5 ani acuzate în astfel de situații. Prin urmare, suspecțiilor de ter- numărul suspecțiilor de teroriști care uh, se află în de- arest preventiv în 2008 a fost în jur de 3000 și în prezent acest număr s-a triplat, aproape de 9000. E vorba de o creștere semnificativă și Aș vrea să vă spun care sunt legile care au fost folosite și structura care a fost identificată în ultimii ani. Aceste structuri se bazează pe niște probleme persistente în Turcia de procese inechitabile, menționate de multe ori de Curtea Europeană în hotărârile sale. E vorba de durata procedurilor, o mare problemă în Turcia în ceea ce privește procesele și probleme legate de detenție arbitrară. Articolele 5 și 6 au fost cel mai adesea articole încălcate de Turcia. Asta n-a început în ultimii 5 ani, e o problemă care persistă de mai de mult și care doar a continuat. Prin urmare, ar trebui să spun că folosirea legilor antiterorism în prezent, pe scară largă, pare să, par să fie dirijate împotriva jurnaliștilor. Asta reiese din media internațională. Asta este o problemă specifică. Dar situația este mai vastă de atât. Colegul meu s-a referit la jurnaliști, așa că eu am să mă acces mai degrabă pe celelalte grupuri și nu pe jurnaliști, celelalte grupuri afectate de aceste legi. Am făcut o, un proiect de cercetare vast uh, pe durata a 2 ani și am analizat uh, utilizarea legilor antiterorism împotriva protestatarilor, oameni care se alătură marilor demonstrații demonstrații care uneori devin violente, oamenii aruncă cu pietre și uneori și cu cocktailuri cu petrol. Dar uh, au susținut sloganuri, au fost prezenți la astfel de demonstrații și este foarte greu să fie gestionați în orice țară, în orice societate, lucru cu care suntem de acord. Dar legile care au început să fie aplicate pentru acești protestatori, protestatari, majoritatea curzi, eh, sunt legi foarte dure antiterorism. Acești protestatari erau acuzați ca și cum ar fi fost membrii unei organizații armate pe baza două legi comiterea unei infracțiuni în numele unei organizații ilegale, sancționabil ca membru al acelei organizații. Există un articol al legii care încă este în vigoare și se aplică și care duce la sancțiuni foarte mari, de șapte ani și jumătate de regulă, cu sancțiuni suplimentare pe lângă acești șapte ani pentru activități violente. Deci, uh, pedeapsa inițială pentru apartenența la organizație se adaugă sau se suplimentează cu pedeapsa pentru acte violente. Deci dacă mm, persoana respectivă arunca și cu pietre, se adaugă suplimentar. Dacă au fost scandate sloganuri, se adaugă suplimentar la pedepsă și se ajunge la pedepse astronomice în unele din aceste cazuri. Nu susținem violența și nu suntem pentru demonstrații violente. Evident, există sancțiuni în orice societate pentru actele de violență comise pe durata demonstrațiilor, de exemplu deteriorarea proprietății publice, vătămarea corporală a unor persoane, toate sunt um, acte care pot fi folosite pentru a condamna violența. Noi ne axăm mai degrabă pe cazurile în care pura prezența demonstranților și activitățile non-violente au dus la acuzații de terorism cu sentințe foarte lungi. În Turcia, pe acest subiect, acum câțiva ani a avut loc o campanie publică intensă în care copiii au fost coși um, de sub aceste acuzații de terorism și acuzațiile împotriva persoanelor sub 18 au fost limitate. Un lucru foarte important, dar nu s-a ajuns la miezul problemei și anume protestul politic să nu mai fie considerat a fi terorism. Pentru noi asta era chestiunea cheie care duce la restricționarea dreptului la asociere, la liberă exprimare și la adunare. În ultimii doi ani am urmărit o utilizare din ce în ce mai intensă a acestor legi, nu doar împotriva protestatarilor, ci și împotriva activiștilor, în mare parte curzi și de stânga, jurnaliști, persoane care susțin protecția mediului, dar, în mare parte, vorbim despre o majoritate curdă. Aceștia sunt percepuți ca ideologic fiind mai apropiați de uh, organizație armată. Utilizarea din ce în ce mai extinsă acestor legi în ultimii ani a dus și la o reducere a activității, activității activiștilor curzi pe ideea că aparțin unei aripi urbane a PKK, KPCK. Există tendința în lege de a face legătura dintre cei care sunt asociați politic în cercuri similare, între aceștia și terorism. Asta este un lucru pe care l-am constatat și care s-a transformat într-o represiune foarte intensă împotriva sute de mii de oameni, doar în ultimul an. Printre grupurile pe care le-am văzut în instanță, vreau să menționez apărătorii drepturilor omului, asociații pentru drepturile omului, șefii unora dintre birourile regionale ale acestei organizații au fost uh, trimiși în închisoare în Turcia și membrii Consiliului. Muharrem Erbe, de exemplu, care este în închisoare deja de 2 ani. Așa că, la cele spuse de colegul meu, aș vrea să adaug detenția prelungită și arbitrară, utilizarea de capete de acuzare de terorism și uh, natura generală arbitrară a celor acuzații. Dovezile sunt foarte puțin concrete cu privire la posibilele activități conform legislației internaționale, care sunt descrise ca fiind activități teroriste. Și există o nevoie intensă atunci când analizăm diferitele acte normative din legea turcă, deci este foarte important să avem în vedere definiția terorismului, care să fie limitată astfel încât să nu se aplice celor care nu au comis acte ce nu pot fi descrise ca acte teroriste conform legislației internaționale. Mă refer aici la uh, atacuri cu bombe, luare de ostateci și alte cazuri care duc la deces sau incitarea directă la violență și, sigur, sprijin material și logistic pentru organizații armate ilegale. Toate acestea sunt activități care, da, reprezintă activități teroriste. În prezent, în legislația turcă, nu există o astfel de limitare a activităților care pot fi considerate teroriste și acuzațiile au o natură generală lucru care nu ajută, de fapt, la combaterea terorismului. Nu ajută deloc să aplici o definiție din ce în ce mai largă acestor uh, tip de activități. Nu duce la rezolvarea preocupărilor care uh, sunt întemeiate. Hotărârile Curții Europene au oferit orientări Turciei, de exemplu, um, sloganele care au fost susținute. Sloganele pot să sune violent, dar poate că nu sunt o incitare directă la violentă. În cazul Dagul versus Turcia, Curtea a spus acest lucru acum câțiva ani. Și acestea sunt considerate a face parte din um, libertatea de exprimare. Trebuie să fie făcute eforturi suplimentare de guvernul turc pentru a introduce dispoziții în toate actele sale normative în care să se spună că activitățile violente trebuie să fie uh, comise sau plănuite înainte ca cineva să poată fi acuzat pentru terorism, lucru care în prezent nu se întâmplă în Turcia. Acum câteva cuvinte despre măsurile extrem de importante care sunt uh, avute în vedere de guvernul turc. Pacheta reformei judiciare, care conține multe articole, nu le-am examinat încă pe toate, suntem în fază de analiză și acestea vor fi trimise Comisiei pentru Justiție în Parlament. La o primă privire există o serie de măsuri pozitive care trebuie salutate Există, după hotărârea Curții Europene, o măsură conform căreia publicațiile periodice nu pot fi suspendate. În mai multe hotărâri ale sale, Curtea a spus acest lucru. Suspendarea publicațiilor pe motive antiteroriste va fi probabil o măsură abrogată, un pas pozitiv. De asemenea, mai există și chestiunea amânării pedepselor și a investigațiilor împotriva celor care sunt uh, vizați cu sentințe de maxim 5 ani. Lucru care nu ar face decât să ușureze puțin situația din sistem, ar fi oameni care reuși să iasă din închisori, sentințele unor oameni ar fi amânate. Asta ar putea să reprezinte niște pași destul de importanți dar există și condiția ca persoanele respective să nu comită din nou aceeași infracțiune într-o perioadă de 3 ani. Pericolul unui astfel de dispoziție ar fi că ar putea duce la blocarea liberei exprimări, la ar uh, reduce la tăcere criticile care pot fi aduse și nu știu dacă asta este o idee bună. Apoi, claritatea hotărârilor curții de a prelungi arestul preventiv. În prezent, uh, curțile prelungesc arestul preventiv aproape în mod automat, fără examinarea dosarului, fără a-i acorda persoanei respective ocazia să poată face recurs cu adevărat. Deci, o, mai mare transparență a acestor hotărâri ar fi de salutat. Înțelegem că se fac pași în acest sens. Asta este un mesaj și pentru curte care trebuie să fie mai atentă când furnizează motivele. Înțelegem că există o serie de infracțiuni, de catalog, un concept mai dificil de tradus în engleză, dar să îi le spunem așa. E vorba de infracțiuni specifice în care decizia de a prelungi arestul de, de preventiv este aproape automată. Este foarte important pentru ca guvernul turc să ia în considerare propunerile concrete din ultimul raport al lui Thomas Hammerborg privind administrarea justiției și protecția drepturilor omului în Turcia, un raport excelent care oferă niște orientări foarte importante cu privire la îmbunătățirile legislative ce se trebuie aduse. De asemenea, Comisia Europeană a furnizat o foaie de parcurs uh, privind um, raportul justiției în ultimul său raport de progres de la finele anului viitor. Sperăm că și guvernul va face eforturi pentru a remedia aceste deficiențe și pentru a clarifica concret în lege că pentru a fi considerat terorist trebuie să existe o incitare directă la terorism, activitate violentă sau sprijin logistic acordat unor organizații teroriste și că libera asociere, adunare sau exprimare nu pot să reprezinte motive pentru a fi uh, acuzat de terorism. Mulțumesc! Mulțumim, doamnei Sancler. Dau acum cuvântul, înainte de a putea uh, începe discuțiile cu membrii comisiei, dau cuvântul deci domnului ambasador care ne va vorbi despre acest pachet de reformă care a fost prezentat chiar astăzi de Ministrul Justiției, a fost alături de noi la ultima reuniune, va fi invitat să participe și la întâlnirea de la Istanbul. Fără îndoială se va referi la pachetul de reformă în care înțeleg că există niște progrese semnificative pe punctele pe care le-ați menționat și dumneavoastră, care au fost prezentate astăzi și, domnule ambasador, ce ne puteți spune ar putea să ajute în acest sens pentru a vedea în ce măsură răspund situații care tocmai au fost descrise. Domnule ambasador. Thank you very much. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru prilejul de a lua cuvântul în cadrul comisiei dumneavoastră. Subiectul de astăzi este unul grav la noi în țară și uh, s-a dus în discuție zi de zi în presă, la televizor, în mass media. Subiectul este pe buzele tuturor, fiindcă reprezintă o îngrijorare gravă care uh, Uh, îi afectează pe toți. Dacă ne gândim la guvern, ministrul de justiție a fost primul care a spus că trebuie soluționate aceste probleme. Iată deci că trebuie soluționate probleme, trebuie corectate. În momentul în care vorbim despre durata proceselor, condițiile de detenție, accesul la probe și așa mai departe, toate aceste aspecte care au fost menționate, într-adevăr ne dăm seama că aceste probleme trebuie să fie soluționate. Probabil că vă dați seama, domnule președinte, că există un grup de monitorizare a reformelor. De ce există acest grup? Fiindcă trecem printr-un proces de reformă profundă a țării, reforme politice și economice. Acest grup de monitorizare are ca scop, vizează în primul rând reformele politice, vizează Ministerul de Justiție, Ministerul de, Infern, de Interne, Ministerul, Ministerul de Externe, și uh, minister, ministrul de afaceri europene. Grupul se întâlnește în mod regulat, iar la ultima reuniune a acestuia din decembrie din Conia s-au discutat uh, toate aceste aspecte foarte amănunțit. Iar acum uh, se schițează unele idei provizorii uh, și ne dăm seama că, iar iată, ministrul uh, de justiție pe 19 ianuarie a făcut următoarea propunere Um, uh, primului ministru, um, care a trimis-o mai departe ieri Parlamentului. Iată cât de grabnic se întâmplă lucrurile, deci cât de urgente sunt. Trebuie să luăm taurul de coarne, ceea ce și facem. Ce uh, propune acest proiect de lege? Cred că unele aspecte au fost deja discutate de domnul profesor Insel și cred că această, uh, acest proiect de lege va încerca să soluționeze majoritatea problemelor ridicate aici. Va amenda foarte, o mare parte a legislației, codul penal uh, și nu numai, nu o să intru acum în amănunte, nu vreau să vă plictisesc, dar voiam să vă spun că intențiile sunt bune. Uh, nu uh, sunt făcute cu jumătate de gură. Dorim, într-adevăr, să, să mișcăm lucrurile, fiindcă zi și noapte ni se spune, nu doar extern, ci și intern, că trebuie să facem acest lucru, iar Uh, noi uh, cetățeni turci trebuie să ne rezolvăm singuri problemele. Acest grup de monitorizare se va întâlni din nou în martie pentru a vedea cum evoluează lucrurile, iar um, în conformitate cu programul său, uh, acum că acest document a ajuns în Parlament, bineînțeles există un termen limită pentru aceste proceduri, sperăm că va fi finalizat acest proces în, într-o perioadă de două luni. Așa ni se spune, sperăm să se și întâmple așa. Iar dacă uh, această legislație va intra în vigoare în uh, întregime, va afecta două milioane de spețe. Unele uh, poate infracțiuni minore, dar altele sunt cazuri, cauze importante. Bineînțeles, nu va fi perfectă această lege, dar intenția și tendința sunt foarte importante. Dați-mi voi să vă reamintesc că acum 10 ani, exista în Turcia în continuare pedepsa capitală, care a fost eliminată. Deci, tendința, drumul este cel bun. Mai avem cale lungă de bătut, bineînțeles, iată de asta avem și grupul de monitorizare a reformei, dar uh, suntem hotărâți să mm, înregistrăm progres. Două aspecte trebuie analizate mai în profunzime. Legislația și punerea în aplicare. Etapa de punere în aplicare, cum ne dăm bine seama, este un proces în desfășurare încercăm să eliminăm uh, toate uh, piedicile despre care au vorbit uh, mulți specialiști și de partea noastră, bineînțeles, trebuie să <coughs> ne putem referi la toate aceste aspecte care ridică probleme cetățenilor noștri, dar cel mai important aspect reprezintă punerea în aplicare. Iar aici, cu ajutorul Uniunii Europene, a Comisiei, am încercat să instruim uh, procura- procurori, judecători, avocați în ceea ce privește modul de interpretare a acestei legislații. Fiindcă, așa cum s-a spus deja, este foarte important cum interpretează legislația judecătorii. Degeaba avem legi foarte bune dacă ele sunt aplicate prost. Iar grupul de reformă, de monitorizare a, reformei, analizează aceste aspecte cu mare atenție. Nu vreau să prelungesc această discuție, dar vreau să vă vorbesc despre intențiile și despre tendința guvernului turc, fiindcă, așa cum am spus că nu dorim jumătăți de măsură, dorim măsura întreagă. Sperăm că acestea, de acestea vor beneficia cu toții, va beneficia toată lumea. Să nu uităm totuși că terorismul există dar este de datoria guvernelor să își dea seama cât de importante sunt și drepturile omului uh, și acest lucru merge mână în mână cu asigurarea securității, securității cetățenilor. Toate guvernele din lume își dau seama și uh, de acest lucru și iau măsuri în consecință, iar același lucru trebuie să-l facă și guvernul turc. Cum spuneam, mai avem cale lungă de bătut. În continuare trebuie să mai soluționăm niște probleme, dar cred că până la urmă ar trebui să ne bucurăm că ne aflăm totuși pe drumul cel bun. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule ambasador, pentru aceste lămuriri și pentru uh, aceste declarații de voință politică de a continua pe drumul cel bun, ceea ce nădăjduim și noi și vă dorim și noi uh, în Europa, iar uh, apoi sperăm să putem, poate, sprijini și Europa acest program de reforme ambițioase. Aceasta este o dezbatere mai largă în care probabil vom intra odată cu lorile de cuvânt. Șapte lor de cuvânt uh, văd, începând cu doamna Teocaus. Mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc, doamna președinte. În primul rând, vreau să-mi cer scuze uh, uh, oratorilor noștri uh, foarte uh, stimați și curajoși, uh, curajoși dar um, aș dori uh, să ridic un uh, punct de procedură. Aceste documente sunt uh, împărțite la intrarea în această sală. Un uh, gest jignitor care insultă Uh, care, un, un, un gest jignitor la adresa parlamentarilor ciprioți. De unde au primit permisiunea pentru uh, aceste documente? Nu le cunosc, dar vom, vom uh, cerceta această chestiune, doamna Keller. Mulțumesc! Aș dori să întreb pe vorbitorii noștri, pe oaspeții noștri, să ne dea mai multe detalii despre aceste uh, arestări și aceste procese ca Caticam. În uh, toamnă m-am uh, deplasat în Turcia și am discutat aceste subiecte și nu numai. Se pare că foarte multe, în nenumărate rânduri, uh, persoanele sunt arestate pe motivul că sprijină organizații teroriste, KTK, dar fără dovezi clare. Dovezile sunt de genul uh, nume prezente pe niște CD-uri, dar de fapt nu numele întreg, ci doar prenumele și e vorba despre niște CD-uri pe care oricum nu le-a văzut nimeni. Deci mi se, pare niște, mi se pare că această procedură este ciudată. Nu pot să vă spun exact de unde am primit aceste informații, dar așa am înțeles eu, ceea ce mi se pare complet deplasat, vă rog să-mi oferiți niște informații, niște explicații. Am stat de vorbă cu persoane, sau mai degrabă cu rudele lor, cu rudele unor persoane în arest care nu erau activi pe plan politic, nu erau manifestanți, nu uh, împreștiau uh, pamflete, uh, dar pur și simplu nu făceau nimic. Dacă o persoană întreprinde anumite acțiuni reprobabile care se pot reproșa, bun, dar aceste persoane nu făceau nimic. Aceste arestări par să aibă un caracter aleatoriu. Dacă sunt vizați acțiunile teroriste, atunci ar trebui să fie niște acțiuni bine țintite. Uh, Uh, activiști, manifestanți, dar din câte am înțeles eu, din ce mi-a spus, aceste persoane, acești oameni nu făcuseră absolut nimic. Bine, nu cunosc eu adevărul de plin. Oare așa sau lucrurile aceste acțiuni sunt, ale, sunt uh, la întâmplare? Apoi, în ceea ce privește KTK, uh, cât de real este acesta? Guvernul spune că este o amenințare, bun, dar nimeni nu știe ce fac. Nimeni nu cunoaște uh, membrii acestei organizații. Cât de adevărat este? Sau există, nu există în imaginarul uh, oamenilor, în imaginația oamenilor ce se întâmplă? E foarte neclar. Aș dori să cunosc punctul dumneavoastră de vedere uh, în legătură cu acest aspect. Mulțumesc foarte mult! Bineînțeles, o să dăm din nou cuvântul invitațiilor noștri pentru a răspunde acestor întrebări. Acum are cuvântul doamna Ludford. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Mulțumesc pentru această întâlnire foarte interesantă. În afară de îngrijorările grave cu privire la starea justiției și a sistemului penal, precum și a abuzurile care se comit în cadrul uh, legislației de antitero. Uh, am auzit că în arest preventiv uh, se află 90.000 de suspecți. O să revin la aceste cifre, dar dori acum să mă refer la ce a spus domnul ambasador. Speram că premierul să aibă o atitudine consecventă în ceea ce privește urmărirea unei strategii politice pentru soluționarea problemei curde Această uh, strategie se poate că a fost lăsată de izbeliște sau cel puțin foarte aproape. Uh, iar uh, unele persoane din detenție sunt membri ai, membri ai Parlamentului din opoziție, care poate au fost arestați înainte de a fi aleși, de nu se bucură de imunitate parlamentară, dar iată, e un caz foarte clar de a te afla la locul nepotrivit, în momentul nepotrivit. Eu nu sprijin uh, terorismul, bineînțeles. Dar încercăm să obținem o soluție politică care necesită angajament și din partea guvernului, dar în egală măsură și uh, din partea aleșilor curzi. Din câte am înțeles, au existat raiduri ale poliției uh, în domiciliul unei, unui politician curd cunoscut iar aceste acțiuni nu duc nici pe departe la o soluție politică. Facem pași înapoi, să fac pași înapoi eh, dacă acest, toate aceste persoane sunt încarcerate. Aș dori să fac și o, un comentariu. Turcia nu este singura țară care uh, nu mai face o distinție clară între acțiuni teroriste și uh, vederi politice ferm exprimate propria mea țară, um, sub cârma unui uh, anumit guvern, uh, a încriminat um, susținerea la nivel declarativ a terorismului. Iar acest lucru este interpretabil în momentul în care unele persoane își exprimă ferm o părere mai controversată care este interpretată ca pro-teroristă. Iar uh, Uh, și legea uh, și, o, și legislația din Uniunea Europeană uh, incriminează provocarea, incitarea la terorism. Deci, acest, uh, citesc din lege, acest comportament uh, cauzează mai mult pericol decât, uh, cauzează la fel de mult pericol precum săvârșirea acestor infracțiuni. Deci puteți, să zicem, o persoană uh, poate să înțeleagă motivele uh, absurde, uh, prost înțelese pentru care uh, teroriștii comit acțiunile teroriste, iar acest lucru poate să te aducă în judecată, fiindcă ai incitat la terorism. Bineînțeles că este o, o graniță foarte uh, slabă aici și uh, aici s-ar putea să incriminăm oameni care care sunt de acord cu, uh, cu cauza uh, principală a uh, actelor teroriste și nu cu actele teroriste. Deci, iată, și Uniunea Europeană trebuie să facă curat în propria sau o, o gradă și cu tot ce se întâmplă în cadrul legislației antitero. Noi am fi de folos Turcii dacă am da un exemplu bun și nu unul care lasă de dorit în acest domeniu. Mulțumesc foarte mult, doamnă Latford, aveți dreptate. O să încercăm uh, să uh, să lăsăm toate aceste uh, aspecte, să le măturăm sub covorul chestiunilor legate de trimiteri de transporturi excepționale. Mulțumesc foarte mult. Vreau să îi răspund uh, doamnei Ludford că nu cred că gravele încălcări ale uh, drepturilor omului în Turcia pot fi comparate cu situația din Marea Britanie. Nu înțeleg această paralelă. Vorbim despre Turcia și probleme grave pe care le cunoaștem cu toții. Deci, haideți uh, să nu le scădem importanța așa cum ați făcut-o dumneavoastră. Doamna președinte, ar fi uh, mai bine să avem această audiere în Turcia și să uh, invităm pe reprezentanta de la uh, Organizația Drepturilor Omului să uh, discute despre aceste subiecte în Turcia, în Parlamentul turc și ar fi o idee bună să o întrebăm dacă nu poate să țină aceeași prezentare în Turcia. Ar fi interesant să vedem reacția parlamentarilor turci. Că situația s-a înrăutățit de când a venit la putere partidul premierului. Cum se poate ca Turcia să continue să continue acest comportament, iar noi să continuăm dialogul cu Turcia. Turcia a făcut uh, foarte puține și uh, problema ocupării Ciprului de 30 de ani Uh, vorbim, dar rămân vorbe goale. Trebuie să ne analizăm și propriul nostru comportament, fiindcă până acum n-am făcut decât să rostim vorbe goale. Același lucru se, este valabil uh, și în cazul genocidului armen, armean și nerecunoașterea acestuia. Domnule ambasador, uh, toate bune și frumoase în discursul dumneavoastră, dar dar putem Uh, putem spune, e legal să spui că Turcia este, se face vinovată de genocid? Acest lucru ar trebui să fie garantat într-o democrație. Deci, este legal să critici islamul în Turcia? Sau să desenezi caricaturi? Vreau să-mi răspundeți, să-mi spuneți dacă se poate face acest lucru. Eu nu cred că este posibil în dictatura turcă. Închiderea internetului e ridicol că se poate întâmpla așa ceva în Turcia și noi ne continuăm dialogul și discuțiile cu Turcia. Ce părere aveți, domnule ambasador? Ce părere aveți despre faptul că se mai întâmplă astfel de lucruri în, Tur- în Turcia? Și ne puteți spune că se vor stopa astfel de acțiuni? Mulțumesc foarte mult, spune doamna președinte. Ați uh, profitat uh, de vacanța de iarnă uh, pentru a vă îmbogăți sensibilitatea și simțul echilibrului. Mm, următorul vorbitor. Ich möchte mich auch erstmal bedanken. Mulțumesc. În primul rând doresc și eu să vă mulțumesc pentru posibilitatea de a purta această discuție astăzi. Cred că și Cred că nici părții turce nu este ușor să îi se expună criticilor, de aceea trebuie să recunoaștem că este un merit al acesteia pentru că s-a prezentat astăzi aici și că se expune acestor critici. Eu sunt uh, de părere, în principiu, că conflictele din Turcia, mai ales cele între populația turcă și cea curdă, pentru că mm, mm, eu cred că acestea nu pot fi, uh, această relație nu poate fi reglementată printr-o legislație de combatere a acțiunilor teroriste. Eu cred că un asemenea conflict și o asemenea relație poate fi rezolvată numai cu instrumente politice, pentru că este o întrebare politică care nu poate fi rezolvată prin intermediul legislației de drept penal sau al uh, legii combaterii terorismului. Sigur că există reprezentanții ai populației kurde care apelează la arme și de partea cealaltă se întâmplă același lucru și uh, sigur trebuie să ne gândim și la exemplul Marii Britanii în relația cu Irlanda și acolo s-a acționat așa, însă eu uh, am, uh, m-am preocupat în trecut și am lucrat în domeniul uh, cercetării uh, conflictelor și am ajuns la concluzia că soluția politică, soluția diplomatică este cea corectă. De aceea doresc să vă încurajez să urmați această cale, pentru că acum câțiva ani au existat pași înainte din partea guvernului turc pe această direcție și eu aș saluta o asemenea inițiativă mai, pentru că după alegerile din iunie această cale a fost întreruptă. Un lucru pe care eu îl regret. Deci eu ar, cred că ar trebui să încurajăm guvernul turc să reia acest drum pe care pornise. Și mai doresc să spun un lucru. Aș dori să fiu autocritic și să spun că, în ceea ce privește guvernul turc și anumite state membre, există niște contacte apropiate. Acest lucru, în principiu, nu este rău, însă statele membre, precum uh, și uh, țara din care provin eu, Germania, uh, există se, se exercită o influență foarte puternică asupra populației kurde. Și de multe ori mi s-a întâmplat, atunci când era vorba despre reprezentanții BDP-ului, uh, aici, la Bruxelles, persoane care fuseseră în Germania, deci în urma acțiunii uh, guvernului uh, turc, persoana respectivă a fost arestată, a fost reținută pentru că fusese la Bruxelles, se întâlnise cu reprezentanții Parlamentului, a mers în Germania, iar acolo a fost arestată uh, și reținută 40 de zile. Cred că acest lucru nu este binevenit nici de parte turcă, nu este de ajutor nici părții germane. Și apelul meu către dumneavoastră, către guvernul turc, este uh, să renunțați la asemenea acțiuni, să opriți asemenea acțiuni. Acest lucru se desfășoară prin intermediul Interpolului, nu este un lucru util, este un apel pe care îl adresez și guvernului german Uh, mi se pare că nu este o acțiune utilă nici pentru partea germană, nici pentru partea turcă. O întrebare special adresată celor trei oaspeți. De curând, în Danemarca, s-a dat o sentință uh, referită la Roștevi, și anume uh, Roștevi ca um, canal TV uh, curd este pus sub o mare presiune. În Germania, în mass media, au existat zvonuri că și NATO a um, jucat un rol în luarea acestei decizii, că s-a făcut foarte multă presiune asupra guvernului turc. Acest lucru uh, s-a zvonit în mass media germană. Nu pot să confirm acest lucru. Însă se spune că această sentință a fost dată pe baza unor influențe care au fost exercitate. Aș vrea să știu care este părerea dumneavoastră ce credeți uh, referitor la această situație? Și, în acest context, mai am o întrebare. Domnul Atalai a uh, menționat acest lucru în uh, discursul său, însă doresc să mă adresez această întrebare în mod direct. Ce ar fi util, din punctul dumneavoastră de vedere, să facă Uniunea Europeană. Ce ar trebui să facă Parlamentul European, Uniunea Europeană mai mult în acest caz? Cum ar trebui să procedeze astfel încât să vă susțină în acțiunile dumneavoastră? Pentru că aici este vorba despre guvernul uh, turc care a semnat acorduri în calitate de uh, candidat uh, în contextul preaderării și Sigur că în acest context este important ca drepturile omului să fie respectate și ca acestea să se impune, dar acest lucru nu trebuie să se întâmple numai la nivel teoretic, ci și în practică. Și mă interesează, din punctul dumneavoastră de vedere, ce ar fi necesar, ce ar trebui să se facă, astfel încât aceste procese să fie promovate. Ce poate să facă Parlamentul European, astfel încât să susțină această inițiativă? Mulțumesc, trebuie foarte repede să trecem dacă vrem să avem timp și de răspunsuri. Domnul Cumuțacos. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Discuțiile uh, sunt uh, foarte interesante și ne arată de pe acum că am ales pe bună dreptate și mă justificat acest subiect de discuție și că am, uh, am avut dreptate să invităm, să invităm acești oaspeți pe doamna Sinclair Webb și pe ceilalți. Pentru că contribuțiile lor au fost foarte interesante, foarte concrete, iar ambasadorul Turciei uh, Uh, la Uniunea Europeană, de asemenea, a avut un discurs uh, foarte interesant și pozitiv. Aș vrea să fac o observație scurtă. S-a spus că este pe calea a se uh, îndeplini o reformă în domeniul justiției. Aceste discuții vor fi continuate. Uh, și uh, eu uh, l-am ascultat pe domnul Atelai vorbind uh, despre problemele care există în ceea ce privește modul în care își exercită el activitatea. Și am observat un lucru în mod special pe care doresc să îl menționez acum. Sigur, reforma sistemului judiciar uh, este doar o față a medaliei, însă ceea ce a prezentat domnul Aterlai pare a se contura ca fiind o cultură a unei uh, dictaturi, a unei voințe uh, de netrecut. Și aceasta se pare că nu poate să fie combătută cu reforme instituționale și cu măsuri legislative. Și se pare că și poliția joacă un rol foarte important în acest context, pentru că poliția uh, se găsește în avangardă atunci când este vorba despre intervenirea într-un anumit caz, într-o anumită situație. Și aș vrea să știu care este părerea oaspeților noștri. Care este calitatea activității polițienești? Cum își exercită ea atribuțiile, ce funcționează bine și ce nu funcționează în activitatea polițienească. Cum ar trebui să fie îmbunătățită cooperarea cu uh, autoritățile? Ok. Foarte bun. Mulțumesc, domnule vicepreședinte. Trebuie să devin puțin mai strictă cu dictul de intervenție. Doamna Șarcă, vă Thank you very much and thank you. Mulțumesc. Vă mulțumesc că ați uh, organizat această sesiune importantă. Eu sunt membru la AFET și mă interesează foarte mult relația cu Turcia. Domnule ambasador, ați vorbit despre bunele intenții și v-ați referit la o dezbatere intensă care se desfășoară acum în Turcia. Am vizitat Turcia de aproximativ 30 de ori în ultimii 3 ani și de multe ori și înainte. Pașaportul meu este dovada pentru acest lucru. Și cred că o promisiunea turcă uh, este importantă. La un moment dat, poate Turcia va adera la Uniunea Europeană, pentru că eu cred că populația turcă este minunată. Am uh, ascultat reprezentanții guvernului dumneavoastră, de asemenea comunitatea de afaceri și observ că au încredere, observ și ambiții mari pentru Turcia. Când am vorbit cu oamenii eh, din Turcia, de pe stradă am, uh, i-am auzit vorbind despre o lipsă de încredere în instituții, despre autocenzură și despre îngrijorare referitoare la legile privind internetul și la modul în care este restricționată libertatea de exprimare, libertatea presei și a internetului. Oficiali ai guvernelor uh, neagă aceste lucruri care au fost abordate de mulți colegi astăzi aici. Anumite comunicate uh, oficiale uh, spun același lucru nu am auzit niciodată de o încercare de a distruge o carte nepublicată încă. Și pe lângă lucrurile care au fost menționate astăzi aici, ceea ce discutăm noi astăzi merge, uh, pune punctul pe I. Este vorba despre rolul legii, separația puterilor în stat și o democrație adevărată. De aceea doresc să vă întreb trei lucruri. Dacă legile vor fi reformate, uh, vor fi aplicate și retroactiv, adică pot fi redeschise anumite spețe sau când devin valide aceste legi, care va fi soarta acestora și cum să lucrurile în ceea ce privește soarta celor care sunt acum în detenție în ceea ce privește aceste legi reformate. Aș vrea să știu dacă Uniunea Europeană ar putea avea opțiunea de a trimite observatori la aceste procese permanenți, nu pentru două-trei zile. Și de asemenea, aș vrea să știu care este evaluarea uh, experților referitor la rolul pe care ar putea să-l joace Uniunea Europeană în acest proces, în această uh, inițiativă. O sentință uh, din uh, proiect vorbește despre dorința de a coopera mai îndeaproape în lupta împotriva terorismului. Sigur că există uh, aici o contradicție cu aplicarea legilor privind combaterea terorismului. Acesta este o, un caz împărtășit de mulți europeni și de multe persoane în Turcia. Uh, colaborarea sub uh, auspiciile NATO. Se dorește un leadership activ al forțelor armate sau din contră? Cum credeți că așa ceva ar influența relațiile cu UE și cu NATO? Pentru că mi se pare o cale neobișnuită de urmat pentru Turcia. conducerea forțelor armate să fie acuzată ca făcând parte din organizații teroriste. Cred că aceasta este o dezbatere foarte serioasă și duce la îngrijorări majore. Permiteți-mi să închei exprimând în speranța că Turcia va reuși să depășească această situație, că își va ține promisiunea și să spun că sper că Uniunea Europeană va judeca Turcia în baza acțiunilor sale și nu uh, în, ce, în baza unor vorbe și intenții. Merci. Mulțumesc, doamna Șaco, pentru această frumoasă intervenție. Domnul Papadopoulos, domnul Dos, domnul Teocarus și apoi domnul Copa, după care ne întoarcem la prezidiu. Doamna Papadopoulos. Mulțumesc, doamnă președinte. doresc să îi felicit pe cei trei oratori pentru că tot ceea ce au prezentat astăzi, sigur, sunt fapte cunoscute. Ele sunt preluate uh, în rapoartele noastre. Există o serie de rapoarte referitoare la încălcările drepturilor omului în Turcia, iar eu personal m-am uh, preocupat de acestea și în calitate de uh, membru al Consiliului Europei. Și de asemenea, am vorbit cu reprezentanți ai Amnesty International, cu avocați și toate aceste discuții au uh, confirmat încă o dată impresia pe care o aveam. Este vorba despre o situație pe care noi, europenii, nu putem să o înțelegem. Ați spus că există intenții bune în ceea ce privește această reformă, dar că bazele nu sunt solide. Da, aceasta reprezintă o problemă, pentru că dacă vorbim despre o reformă, dar nu avem conținuturi clare și nu vizăm niște modificări uh, tehnice clare, atunci uh, apar problemele, pentru că iată ne întoarcem la anii 90. 238.000 de persoane au fost uh, arestate și acum în 2012 de trei ori mai multe. Acest lucru este cu adevărat problematic. Domnul ambasador uh, ne-a vorbit despre anum- ar fi trebuit să ne prezinte și anumite soluții și să ne spună care sunt uh, bazele pe, solide pe care le-ar putea găsi academicienii pentru desfășurarea acestor reforme. Pentru că reforma este foarte importantă și știm cu toții că o comisie uh, trebuie să depășească multe uh, obstacole birocratice atunci când dorește să implementeze o reformă. Și nu este bine ca această reformă să fie tergiversată de-a lungul mai multor ani, pentru că toate aceste persoane care se găsesc în detenție rămân în această situație de-a lungul acestei perioade și ele pierd ani din viața lor. Deci justiția trebuie să se grăbească, pentru că dacă nu face acest lucru și nu implementează reforma cum trebuie, aceasta nu este o justiție adevărată. De aceea solicit baze clare pentru această reformă, domnule ambasador. Domnule Adelai, ați spus că vă este imposibil să vă exercitați atribuțiile profesionale. Însă, dacă nu există o procedură dreaptă, justă, atunci când sunt reținute persoane și atunci când se colectează probele în timp ce acestea se găsesc deja în detenție. Și dacă nu există nici măcar un mandat de arestare uh, corespunzător, din punctul meu de vedere, acest lucru este de neînțeles. Cum poate să fie cineva reținut fără să existe uh, documente justificative corespunzătoare? În al treilea rând, uh, o întrebare adresată doamnei Sinclair. Dumneavoastră discutați uh, chestiuni uh, internaționale, uh, asemănătoare cu cele ale Amnesty International. Un coleg al nostru, un deputat, a fost reținut uh, pentru că uh, nu avea uh, în posesia sa cărți publice Întrebarea este cât va mai continua această situație? Cum se poate ca asemenea persoane să fie reținute și aruncate într-o temniță și să le fie încălcate drepturile fără ca, fără ca aceste lucruri să fie incriminate de către Europa? Uh, yes, thank you very much. Um... Domnul Daf. situația este foarte gravă și o cunoaștem. Cu toții trebuie să urmărim pachetul pe care l-a înaintat guvernul. Este o abordare serioasă, cuprinzătoare, de a reforma legile în acest sector. Atât legea presei, precum și codul penal, instrumente importante și sper că entuziasmul pentru reformă pe care l-a arătat Ministrul Justiției se va răspândi în întreaga administrație, inclusiv și va ajunge inclusiv uh, în cabinetul minister, ministrului de interne. Întrebarea mea se adresează miezului problemei. În Constituție, nu în legislația secundară, ci în Constituție, se regăsește în Constituție, al cărei spirit este uh, uh, that would see în Constituție care are un spirit cât se poate de cetățenesc, se observă că ă, de multe ori statul este protejat în detrimentul populației. Și cred că aceasta este problema fundamentală cu care ne confruntăm și care trebuie abordată. Și mi-ar plăcea să aud de la oaspeții noștri care este interacțiunea între reforma legislației secundare și reforma Constituției, respectiv procesul de reformare a Constituției. Merg acestea două în paralel sunt inițiative coerente, consistente și cum stau lucrurile în ceea ce privește calendarul, care va fi făcută uh, mai repede. Mulțumesc, domnule Daf. Deci o întrebare referitoare la noua Constituție. Doamna Teo Capus, acum. Mulțumesc, doamnă președintă. Aș vrea să îmi exprim admirația față de vorbitori și aș vrea să le mulțumesc tuturor celor care luptă pentru drepturile omului și care se confruntă cu mari probleme în Turcia. Știu foarte bine că practicile într-o țară care se găsește în situația pe care tocmai am auzit-o sunt mult mai importante decât ce se întâmplă cu eforturile în alte țări din Europa unde putem vorbi liber și spune ce dorim. Este cu atât mai dificil când lupți pentru drepturile individuale. Și sper că nu vom mai auzi lucrurile pe care le-am auzit aici. Că da, situația e grea, dar datorită schimburilor pe care le avem cu Turcia și relațiilor economice, uh, haideți să închidem puțin ochii la ce se întâmplă acolo. Este important să nu facem acest lucru, de aceea, încă o dată, îmi exprim admirația pentru toți cei care luptă pentru a transforma societatea turcă într-una mai justă. O întrebare mi-a mai rămas, fiindcă restul au fost puse. Poate că este chiar o întrebare irelevantă, dar totuși am să o pun. Aș vrea să știu dacă se folosesc în prezent arme chimice împotriva populației curde sau nu. Doamna Copa, acum. Mulțumesc, doamnă președintă. Am ascultat niște intervenții foarte interesante astea despre drepturile omului și reforma în domeniul juridic. Am auzit care sunt și problemele cauzate de legea antiterorism modificarea sistemului judiciar este absolut necesară. O să am un scurt comentariu referitor la esența problemei. Legea antiterorism a fost adoptată cu intenția de a combate problemele care vin din partea cetățenilor turci de origine curdă. La adoptarea acestei reforme, dacă ea va fi adoptată, chiar dacă legea antiterorism este abrogată în totalitate, mă îndoiesc că va exista o protecție completă a drepturilor omului atâta vreme cât n-a fost rezolvată chestiunea curdă și, în păcate, în Turcia nu par să fie luate uh, măsuri în acest sens. Doamna președintă, bun, dăm din nou cuvântul uh, invitațiilor. Domnul ambasador, cred că ați primit destul de multe întrebări, dacă doriți să răspundeți. Mulțumesc, aș dori să încep prin a spune că la abordarea acestor chestiuni în calitate de cetățeni turci, uh, vreau să spun care e poziția noastră și cum am ajuns aici. Chestiunea curdă întâi. Cu peste 10 ani în urmă, nici nu puteam folosi cuvântul curd și acum avem un post de televiziune de stat care difuzează în limba curdă. Prin urmare, progrese au fost și destul de mari. Da, chestiunea curdă există încă, există mult uh, terorism, dar facem uh, deosebirea dintre terorism și chestiunea curdă. Teroriștii nu știm cine sunt, dar chestiunea curdă este cu totul altceva. Și sperăm că atunci când vom avea Constituția, cea nouă, care este discutată în prezent, o Constituție civilă, se vor discuta toate aceste chestiuni. În ceea ce privește proiectul de lege pe care l-am menționat, vreau să clarific niște lucruri, poate că uh, câteva nu au fost bine explicate. În primul rând, va ajuta la libertatea de exprimare. Dacă există probleme acum, ele nu vor mai exista odată ce legea e pusă în aplicare. Doamnă, mi-ați spus, ați întrebat cât va dura probabil două luni, maxim două luni în Parlament. Grupul de monitorizare a reformei, deși constă în, din miniștri și birocrați, are o abordare practică, se gândește la punerea în aplicare a acestor chestiuni și eu fac parte la aceste discuții și vă pot spune că sunt discuții foarte intense cu privire la ce trebuie făcut pe viitor. Activitatea va fi foarte intensă, poate nu chiar pe toate subiectele, dar vor fi abordate uh, majoritatea dosarelor. Observatorii europeni pot participa la audier, da. Arme chimice, fără îndoială, nu. E absurd să te și gândești la așa ceva. Și un ultim comentariu în ceea ce privește cele spuse de un distins deputat, m-a amuzat să aud două cuvinte deteriorare și dictatură. Mă gândesc că vorbiți despre o altă țară și despre o altă perioadă în timp. Aș vrea să vă invit în Turcia. Nu știu dacă ați fost acolo, dar vă rog să veniți în Turcia și orice ați spune, veți vedea că Turcia de care vorbiți nu e cea care există în realitate. Mulțumim, domnule ambasador, pentru aceste răspunsuri foarte concrete. Domnule Insel, Ahmet Insel, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. O să încerc să răspund uh, mai multor întrebări și cei doi colegi le vor relua și ei. În primul rând, să clarificăm un lucru. Mai mult intervenienți și domnul ambasador au subliniat și noi am sugerat acest lucru. Există legea și aplicarea legii. Interpretarea acesteia de către sistemul judiciar și de forțele de ordine. În Turcia, e adevărat, există niște reflexe autoritare care sunt oarecum încrustate în atitudinea instituțiilor judiciare și de, ale forțelor de ordine. Aceste reflexe autoritare fac ca o situație care să ar fi putut fi rezolvată în mod normal, fără a recurge la violență, să degenereze adesea. Însă, mai există un al doilea aspect în Turcia și anume structura, lumea judiciară, mai ales segmentul penal, se um, întoarce prea mult către apărarea intereselor statului. E adevărat, guvernul face eforturi pentru a reforma judecătorii, pentru a-i instrui în spiritul drepturilor omului, consfințit în Convenția Europeană a Drepturilor Omului, dar vechile reflexe încă mai există. Mai există însă și un al doilea factor. În ceea ce privește problema care a fost menționată, guvernul din păcate, nu dă exemplu de responsabilitate, cel puțin unii membri ai săi, în ceea ce privește semnalele adresate judecătorilor și poliției cu privire la o posibilă interpretare prea abuzivă a conceptului terorismului. Un exemplu recent. Acum o lună, ministrul de interne, în fața unor critici asemănătoare cu cele pe care le-am auzit astăzi aici. Deci, ministrul de interne a susținut într-o întâlnire cu prefecții, deci într-o întâlnire de lucru cu prefecții în Anatolia Centrală, că se poate să fi participat la acțiuni teroriste, să fi comis crime sau infracțiuni de terorism, nu doar folosind arme, ci și prin activități jurnalistice sau literare sau prin activități artistice. Altfel spus, conform părerii acestui ministru, putem promova idei teroriste prin intermediul activităților desfășurate de jurnaliști, de artiști și așa mai departe. Lucru foarte grav. această interpretare a ministrului asupra conceptului de uh, relații cu uh, organizații teroriste este absolut caricaturizată și uh, nu avem cum să acuzăm uh, poliția pentru punerea în aplicare în sensul concret a acestor uh, afirmații ale ministrului. Prin urmare, Există din partea ministrului și a unor membri ai guvernului acest gen de mesaje. Pe de altă parte, acum câteva luni, unul dintre viceprim-ministri a spus că trebuie efectiv să se redefinească conceptul acțiunii teroriste și să facă o diferențiere clară între uh, Uh, libera exprimare a opiniei, libera manifestare și acțiunile teroriste. Dar ministrul de interne este mai ascultat de poliție decât uh, celălalt ministru menționat aici. Un al doilea exemplu pe care l-am din păcate, după ce au fost uh, arestați doi scriitori, primul nostru ministru a spus un lucru nefericit, să spunem. A spus că o carte poate să fie uneori mult mai periculoasă decât o bombă. Da, poate că e adevărat din punct de vedere ideologic, dar o bombă rămâne o bombă și o carte rămâne o carte. Și să faci să pui semnul egalului între o bombă și o carte, nu faci decât să extinzi și mai mult uh, interpretarea terorismului. Din acest punct de vedere, Ministrul Justiției face eforturi semnificative. Asta înseamnă că uh, guvernul are cu membrii săi roluri de polițistul bun și polițiștii răi? Nu știm asta, dar în orice caz avem semnale clare uh, care merg în sensul greșit în ceea ce privește funcționarea justiției și poliției. Apoi, se acordă un loc prea important anchetelor poliției. E adevărat. În Turcia, în ciuda angajamentelor asumate și în ciuda presiunii exercitate de Parlament, de Comisia Europeană de ani de zile, în Turcia încă nu am pus încă în uh, vigoare poliția judiciară. Prin urmare, structura judiciară nu are o astfel de structură independentă. Poliția are capacitatea de a face investigațiile total autonom. Achina Talai știe mai bine decât bine acest lucru, dar fișa de informare care vine de la poliție într-o primă fază a anchetei ajunge la procuror și imediat se transformă în capete, în capăt de acuzare in extenso capăt de acuzare din partea procurorului către acuzat. După această fișă, după care această fișă nu iese din dosar până la Curtea de Casație. Și adesea ne trezim în fața unor hotărâri ale Curții de Casație care reiau cuvânt cu cuvânt fraze din această fișă de investigație, de ancheta poliției. Lucru care dă naștere la o problemă de echilibru a forțelor și acordă un loc prea important uh, intervenției poliției într-o justiție care trebuie să fie independentă în uh, investigațiile penale sau presupus penale. Este adevărat că lucrurile s-au mai și îmbunătățit. Știu că nu o să-i plac uh, domnului deputat, dar susțin și eu că Turcia nu e o dictatură. Și această întâlnire mai îndrăzneață, mai liberă, um, cum acest gen de critici se întâmplă și în Turcia. Multe asociații ale barourilor din Turcia au acest gen de întâlniri în care discutăm așa ceva. Dar a au avut loc și îmbunătățiri. A fost abolită pedeapsa cu moartea, o altă ameliorare pe care o pot, sau îmbunătățire pe care o pot menționa, se referă la torturile în comisariatele de poliție. N-au dispărut 100%, dar au scăzut foarte mult. Poliția nu mai torturează suspecții pentru a-i face să vorbească. Au mijloace tehnice mult mai dezvoltate, nu mai au nevoie să aplice tortură. Există interceptări legale și ilegale și au de acum toate informațiile asupra suspectului, așa că suspectul nici nu mai trebuie să vorbească. Nu mai are nimic de spus poliția știe mai multe lucruri despre suspect decât știe chiar el despre sine. Deci, există o îmbunătățire a situației din perspectiva drepturilor omului. Uh, domnul Zaracol, din câte știm noi, nu este arestat pentru a, publicat cărți, nici pentru că a, a um, lucrat la un consens pentru recunoașterea genocidului, dar nici noi nu știm de ce este arestat. Așteptăm să se pronunțe capetele de acuzare împotriva sa. Pe de altă parte, există o cultură de arbitraj, evident, un lucru greoi. V-am spus că avem întâlniri în care avem discuții foarte critice față de activitatea guvernului, fără ca acest lucru să ne prezinte probleme, dar, evident, există un aliat în ceea ce privește politica, ce poate deveni represivă la un moment dat. În prezent, problematice sunt zgomotele emanate de surse de poliție sau alte surse, zgomote, zvonuri, conform cărora valuri de arestări ale intelectualilor de aici și de acolo se vor produce. Și, din păcate, ă, cel puțin în jumătate din cazuri se și întâmplă concret aceste lucruri, dar oricum zvonurile acestea apar înainte de arestări și asta duce la un climat în care arbitrarul uh, domină. Putem avea o Turcie pe care noi o putem descrie uh, o Turcie a libertăților, în care colegul meu Atalai să poată lucra pe drepturile omului fără să fie preocupat, pe mine nu mă preocupă asta, dar în același timp, același lucru poate fi făcut de altcineva și această persoană ar putea să aibă probleme. Deci există această situație arbitrară cu privire la granițele legalității și poate că asta e principala problemă ce apare în Turcia. Nu vorbim de o țară care s-a transformat într-o închisoare, nici vorbă. Există un spațiu libertății pe care îl recunoaștem, dar um, trecerea aceasta dintre spațiul de libertate și um, uh, închisoare este mm, foarte neclar definită, nu suficient de clar încât să vorbim de, cu adevărat de democrație în țara noastră. Este Constituția sursa acestor probleme? Da, Constituția este sursa acestor probleme. De mai multe ori aceasta a fost uh, modificată din 82, uh, de când a, fost, a intrat în vigoare. Uh, peste jumătate din articole au fost modificate, dar Constituția, care a fost elaborată de militar și de personaje autoritare după lovitura de stat, a fost astfel creată încât uh, esența sa să împingă puterea să uh, se îndrepte către autoritarism. Este o Constituție care are, să spunem, un, un mandat care împinge către o prea mare autori, autoritarism și prea mare centralizare, un prea mare spirit de apărare al statului împotriva societății. Prin urmare, am putea spune că înainte de a schimba orice altceva trebuie schimbată Constituția. Asta este părerea generală a aproape tuturor partidelor politice din 1992. Da, de atunci Constituția n-a fost schimbată. Prin urmare, cred că trebuie să înțelegem că există o procedură de schimbare a Constituției în derulare, lucrurile trenează, nu știu dacă poate fi finalizată repede, dar dacă vrem să existe o discuție cu privire la modificarea Constituției, nu asta se producă întâi. Discuțiile privind modificarea Constituției necesită ca procedurile arbitrare de arestări, de îngrădirea libertății de exprimare, amenințările care pot duce la autocenzură, toate acestea trebuie să se oprească. Deci așteptând reforma constituțională, în așteptarea acestei reforme, modificările și reformele pe care le-am semnalat în, nosa, în nota noastră trebuie să fie puse în aplicare cât mai repede pentru ca schimbarea Constituției să se producă într-un mediu mai democratic și mai constituțional. În încheiere putem spune că există o relație, o legătură foarte strânsă între democratizarea Turciei și rezolvarea problemei curde. Este adevărat că nerezolvarea problemei curde creează în prezent o tensiune permanentă și, din păcate, de partea guvernului există o separare prea netă, prea radicală, absolută între chestiunea curdă și reprezentanții aleși de cetățenii turci care se prezintă ca reprezentanți ai problemei curde din punctul lor de vedere. Vorbesc despre partidul BDP aici. Această situație stă la baza unui abuz, abuzarea legii antiterorist de către judecători și de către poliție, fiindcă aceștia consideră că statul, puterea, Deci ei consideră că există o opoziție legitimă, CHB, Partidul Social Democrat și Național MHT, și o opoziție ilegală sau ilegitimă, care amenință securitatea statului. Spiritul conform căruia un partid politic ales este considerat o opoziție ilegitimă este un spirit care dă naștere la problemă și care stă și la baza problemei cu curze și cu pozițiile de extremă stânga sau um, persoane care sunt considerate de către puterile de sigur- și structurile de siguranță ca periculoase. Periculoase pentru siguranța statului sau chiar în anumite procese pe care le-am văzut și aici e vorba de manifestațiile antiguvernamentale pe durata alegerilor, acțiuni care sunt periculoase pentru guvern. Începând din momentul în care se introduce ideea că pot exista acțiuni periculoase pentru guvern, ne aflăm în totalitate într-o logică represivă care pune sub semnul întrebării democrația. Cum putem să ajutăm lucrurile? Urmărim îndeaproape ce se întâmplă în Turcia și se întâmplă multe lucruri în Turcia, unele bune și altele pe care le considerăm rele. Trebuie să susțineți activitățile și eforturile care merg în sensul bun. Dacă reforma merge în parte în direcția corectă, trebuie susținută, dar trebuie în același timp să ne ajutați și să faceți presiuni asupra guvernului, dacă aveți instrumentele pentru a face asta, sau în orice caz să ajutați Ministerul Justiției și partidele politice cu care aveți legături prin grupurile parlamentare, pentru ca acestea în special partidul la putere, dat fiind că e primul responsabil. Deci pentru ca aceste partide să fie mai sensibile la abordarea drepturilor omului din perspectiva uh, normelor, nu din perspectiva oportunităților. Trebuie ca în Turcia să existe eforturi pentru promovarea drepturilor omului care să nu fie pragmatice, ci să fie normative. Mulțumesc! Un grand merci, monsieur. Mulțumim foarte mult! Um, ați făcut o prezentare foarte limpede, fascinantă, care uh, deschide foarte multe căi de analiză, mai ales la Parlamentul European. Mă refer aici uh, la o solicitare de Uh, deschidere a capitolelor 23 și 24, care va permite Uniunii Europene să aibă o, o manevră de acțiune și presiune mult mai eficientă în ceea ce privește stimularea reformelor și vă rog să sprijiniți această acțiune. Iar uh, prin delegația ad hoc, domnul Karim uh, a fost alături de noi mai devreme, dar nu am reușit să vi prezint, deci domnul Karim care uh, monitorizează procesele jurnaliștilor, face o treabă care ne va fi foarte folositoare într-o atingerea obiectivelor pe care ni le-ați prezentat. Înainte de a dau cuvântul și celorlalți oaspeți, îi întreb pe interpret dacă îmi mai dau ceva timp. Merci beaucoup. Vă mulțumesc foarte mult. O să încerc să fiu succintă. În primul rând, doresc să vă spun că grupurile pentru drepturile omului trebuie uh, să sprijine eforturile de reformă pe deplin. Trebuie să luăm în serios aceste procese de reformă, trebuie să ne implicăm uh, și să începem un dialog real cu guvernul turc în ceea ce privește reformele planificate. Iar uh, și să încercăm să se înregistreze și mai mult progres pe calea acestor reforme. Acesta trebuie să fie rolul nostru. Acest lucru nu înseamnă că vom, uh, ne vom mai reduce criticile sau că ni se mm, vom fi încătușați. Trebuie să ne țintim criticile nu în mod uh, arbitrar, ci în funcție de standardele și legislația drepturilor omului la nivel internațional, iar deciziile, hotărârile tribunalelor sunt o foaie de parcurs interesantă și demnă de luat în seamă. Aceasta este uh, rolul nostru, implicarea deplină în reforme trebuie să stea în miezul acțiunilor noastre. Trebuie să facem diferență mult mai clar între terorism și libertatea de exprimare uh, plină de legitimitate în Turcia. Nu este vorba doar de reducerea perioadei sentințelor sau uh, sau uh, nu e vorba aici de amânarea sentințelor. Trebuie să uh, ajungem la miezul problemei în ceea ce privește definițiile și să uh, introducem criterii clare care vor uh, uh, îndruma tribunalele și uh, jurisprudența pe viitor. Iar uh, aceste acțiuni trebuie să fie luate și aplicate de guvern. în ceea ce privește întrebarea adresată cu privire la KCK, Vreau să vă spun că aici subzistă foarte multe probleme judiciare, polițenești, cu ceea ce este competențele poliției, uh, prelungirea detenției, foarte multe, avem dovezi de foarte, în ceea ce privește existența multor probleme, uh, cifrele sunt foarte mari, bineînțeles, și uh, legislația este problematică. drepturile acuzaților trebuie să fie consolidate în general. Uh, nici nu sunt de acord cu arestarea unei persoane pentru scrierea unei cărți, dar, dar uh, nu s-a făcut încă rechizitoriul. Mai sunt și alte întrebări? Bun, mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! <clears throat> și acum, uh, dumneavoastră, aveți ultimul cuvânt. Mulțumesc foarte mult. Spune domnul Atalei. O să încerc să conchid pe scurt. În primul rând, ce rol poate juca Uniunea Europeană? Am fost întrebat. Aș dori să vă răspund în felul următor. Reforma justiției este prezentată la ora actuală Parlamentului turc. Nu trebuie însă să uh, rămânem în sânul acestei incinte. Trebuie îmbogățite reformele prin intermediul cooperării cu alte instituții și alte parlamente. Lucru foarte folositor. Consider că toate partidele ar trebui să poată sprijini ideea cooperării. În al doilea rând, trebuie ca Înainte de a începe să discutăm acest pachet de reforme, trebuie să facem bilanțul situației din uh, Turcia. Trebuie să vorbim mai pe larg despre raportul dintre libertatea de exprimare și combaterea terorismului. Iar în cadrul um, acestor um, arestări preventive trebuie să discutăm despre aceste chestiuni în egală măsură e nevoie să garantăm un proces corect și echitabil pentru toată lumea. Iată, în acest sens trebuie să sprijinim acest pachet. Vă mulțumesc foarte mult, mulțumesc foarte mult. Uh, Concluzie, mulțumim din suflet tuturor. Am avut o discuție foarte rodnică, pasionantă, care ne-a dat foarte multe căi de reflexie și uh, la următoarea uh, Comisie parlamentare mixtă vom discuta aceste aspecte. Puteți eh, să vă bizuiți pe noi, prietenii Turciei, pentru a vă ajuta pe calea către democrație. Mulțumesc tuturor oaspeților mei. Merci à vous, chers collègues.